Aveți dreptate, doamnă președinte, atunci poate spuneți și, doamnă, puteți spuneți poate și colegilor noastre să se așeze atunci. Dar nici nu știu cine a vorbit, spune președintele. Cine a menționat uh, problem? A, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați semnalat uh, chestiunea. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să deschid această reuniune printr-o comunicare. Luis Manuel Diaz, secretarul general al Partidului Social Democrat din Venezuela, a fost omorât ieri într-o reuniune politică a campaniei electorale în Venezuela. A fost omorât împreună cu soția premierului închis al uh, Caracasului. Al primarul Caracasului. Aceasta este situația în momentul de față în Venezuela și cred că este justificat ca președintele Schulz să-mi fi spus că delegația noastră are dreptul să meargă acolo în jurul uh, datei uh, alegerilor ca delegație oficială a Parlamentului, nu neapărat, nu formal ca observatoriu electoral pentru că nu sunt îndeplinite condițiile, dar să fie acolo prin preajmă atât cât este posibil. Aceasta este ceea ce vroiam eu uh, să vă spun la comunicări. Și acum Trecem la subiectul de pe ordinea de zi, Venezuela. Avem, uh, am avut o misiune de pregătire din 4-7 noiembrie în Venezuela. Domnul Mato, domnul Garrigo și domnul Maura au fost uh, membrii acestei delegații și aș vrea să-i rog acum să ne spună pe scurt despre ce e vorba pentru ca să știm și noi ce s-a întâmplat acolo. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, plec de la premiza că domnul Matum va completa expunerile. Iată din partea mea ce vreau să vă spun. Știți că Parlamentul European în februarie 2014 a adoptat o rezoluție. În această rezoluție s-a vorbit despre misiunea Parlamentului European uh, în Venezuela, a fost aprobată aceasta pentru a putea verifica situația la fața locului. 12 deputați din diferite grupuri politice trebuiau să meargă în Venezuela cu președintele Elmar Brook, care să fie președintele delegației, însă această călătorie n-a putut să aibă loc pentru că guvernul Venezuelei nu ne-a permis acest lucru. Mai târziu a avut loc o misiune mai mică, așa cum a spus și domnul Brook înainte, doi uh, sau trei deputați din Parlamentul European, reprezentanța trei grupuri politice, au putut să meargă, SCD, PPE și ALDE. Au fost în Venezuela. Înainte de această misiune am încercat și să avem o aprobare oficială din partea guvernului din Venezuela însă acest guvern nu a fost gata să ne acorde vize de diplomatice. Tocmai uh, având în vedere această situație, am decis să mergem în uh, Venezuela pentru că pregătirile pentru alegeri erau deja în uh, toi și am vrut neapărat să fim prezenți acolo. Din acest motiv, președintele Elmar Brook a aprobat faptul ca un grup foarte mic de deputați să plece în această misiune de sondare. Deși nu am fost uh, autorizați pe teritoriu ca misiune oficială și nici n-am fost bine primiți la fața locului de către guvernul uh, din Venezuela, și în ciuda acestui fapt am putut să ne mișcăm liber și am putut să participăm la toate reuniunile care erau prevăzute. Următoarele concluzii au putut să fie trase după această călătorie pe care le regăsiți și în raportul pe care l-ați primit. În primul rând, toate organizațiile cu care ne-am întâlnit și aici se numără foarte multe din partea societății civile, din partea politicii, din partea reprezentanților economici, reprezentanții ai opoziției, din partea Vaticanului, reprezentanți, uh, observatori electorali, ONG-uri și organizații pentru drepturile omului, jurnaliști, reprezentanții mass media și așa mai departe. Toate aceste vizite au putut uh, să aibă loc, însă nu am putut să ne întâlnim cu reprezentanții ai guvernului, după cum spuneam. Planificasem întâlniri cu reprezentanții Ministerului uh, de Externe, cu Comisia Electorală, am avut întâlniri cu aceștia și am avut întâlniri și cu diferiți reprezentanți ai, nu, cer scuze, n-au avut loc aceste întâlniri, nici cele cu reprezentanții ai guvernului um, sau cabinetului. Așadar, um, cei cu care ne-am întâlnit nu au putut să ne dea perspectiva guvernului uh, venezuelan. Însă am primit tot felul de informații importante. A fost uh, chiar vorba de o informație care mergea toată în aceeași direcție, adică statul venezuelan are foarte multe probleme. E vorba aici de o țară care are o rată foarte ridicată de criminalitate, 25.000 de omoruri au loc în această țară pe an, iar economia merge prost, inflația este de 200% și cursul de schimb bolivar-dolar duce la faptul că situația pentru cetățeni este absolut catastrofală. Trebuie să poarte multe bancnote, sute de bancnote la ei numai pentru ca să-și cumpere ceva de mâncare. Dar, de fapt, lipsesc și cele mai de bază bunuri, de exemplu în spitale, și țara suferă foarte mult. Venezuela și organizațiile care sunt uh, acolo, sunt prezente acolo, sunt uh, foarte dornici să ne explice ce se întâmplă, au vrut să ne explice toată situația din țara lor, însă lucrurile sunt foarte dificile. Cele mai mari uh, dificultăți democratice în Venezuela sunt următoarele. La alegerea prezidențială, acum doi ani, Maduro a fost ales uh, cu o majoritate foarte strânsă și de atunci um, există demonstrații mm, aproape în fiecare zi. Acestea au dus la violențe pe străzi, 43 uh, de morți printre demonstranți și printre membrii poliției, acte de violență chiar în cadrul demonstrațiilor, chiar și violență din partea poliției. Dar lăsând la o parte acestea, situația s-a înrăutățit chiar de acum doi ani și problemele s-au acutizat. Aceasta a dus la faptul că unii reprezentanți ai opoziției, primari sau reprezentanți importanți ai unor partide au fost uh, arestați și reprezentanții ai studențimii care sunt împotriva guvernului au fost și ei arestați guvernul este foarte dur cu opoziția și opoziția s-a unit, 28 de partide din spectrul foarte de stânga până la spectrul extre- de, de extremă dreaptă sunt acum în opoziție împreună și sunt așezați la aceeași masă de negocieri pentru ca să fie împotriva guvernului. Da, imediat termin, domnule președinte. Iată concluziile mele, așadar. procedurile judiciare care sunt deschise acum împotriva reprezentanților opoziției nu oferă nicio procedură juridică pe care ar trebui să o așteptăm dintr-un stat uh, independent, dintr-un stat de drept și justiția nu este independentă. Cred că ultimele alegeri, deci alegerile de acum doi ani de care spuneam ne pot da de gândit și putem trage concluzia că nu, sunt, uh, nu există un echilibru politic în această țară și um, că nici alegerile nu au fost corecte. Însă trebuie să constatăm, din păcate, că și observarea noastră electorală pe care dorim să o facem nu va putea să ne ajute să vedem dacă există fraude electorală. Nu am putut vedea aceasta nici acum uh, câțiva ani. Din, din punct de vedere tehnic uh, există foarte multe progrese și de fapt nu s-ar putea frauda alegerile cu mijloacele tehnice care există. Dar, domnule președinte, din 6 decembrie încolo sperăm sincer ca Parlamentul să arate altfel în Venezuela și sperăm ca atunci să se schimbe și viața în Venezuela, dar coexistența va fi foarte dificilă. De aceea, domnule președinte, eu cred că trebuie neapărat să fim acolo, trebuie să rămânem aproape și să nu neglijăm ceea ce se întâmplă în Venezuela. Și cred că este esențial să ajutăm această țară și să nu fim numai ele observatori electorali tehnocrați, ci să avem un mandat din partea plenarei și al Parlamentului pentru a participa la observarea electorală și deci să fim parte din proces și să arătăm astfel solidaritatea noastră cu această țară. Mulțumesc! Te comparto tot lo que dicho mi colega Jauregui, pero yo cred... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să mai completez pe scurt ceea ce a spus colegul meu. Vreau să subliniez un lucru. Ați spus la început că Luis Manuel Diaz a fost omorât din motive politice. Asta este comunicarea pe care a făcut-o la o reuniune politică. Dar aceasta nu este o afirmație care poate să vină doar, care vine doar de la dumneavoastră, e vorba de o declarație care vine din partea Venezuelei, pentru că nu există democrație în această țară, nu se alege democratic de fapt niciun reprezentant și nu există libertatea presei și nu există o libertate de a fi echilibrat, de exemplu, atunci când au loc alegeri. Se încearcă autoritatea electorală încearcă să permită alegeri libere, dar de fapt aceste alegeri nu sunt libere. Trebuie să ne gândim că Miranda Captrilo, de exemplu, în uh, circumscripția sa electorală fusese omorât și Miguel Pizarro de asemenea fusese omorât uh, sau a fost uh, rănit de asemenea în cadrul campaniei. Aceasta este realitatea de astăzi din Venezuela. Opoziția este fie în penitenciare, fie încearcă să facă orice pentru a îi împiedica din a fi candidați. Nu poți să mergi pe stradă fără frică acolo, fără să-ți fie frică să fii omorât. Aceasta este realitatea în Venezuela în momentul de față și de aceea, domnule președinte, cred că trebuie să facem tot posibilul pe 6 decembrie să fim acolo. Așa trebuie, așa trebuie să stea lucrurile. Noi, Parlamentul, delegația Parlamentului trebuie să fim prezenți acolo și trebuie să împiedicăm ca să permitem întâlniri care sunt doar în favoarea statului și al guvernului, fără să fie de adevărat echilibrate acele întâlniri. Eu cred că situația în Venezuela s-a înrăutățit mult în ultima vreme de fapt, nu a vrut, guvernul n-a vrut să se așeze la aceeași masă cu opoziția și nu a încercat să facă ceva și a fost pus sub presiune și um, cei care au primit premiul Saharov. Aș zice ca și domnul Cruze să mai primească cuvântul acum și după aceea să reluăm această dezbatere dacă terminăm cu votul la ora 10. Vi se pare corect să facem așa și să votăm întâi, pentru că trebuie să votăm. Uh, suntem presați de timp, avem foarte multe amendamente, de aceea așa cuvântul domnului Cruze și după aceea o să reluăm lista vorbitorilor după voturi, în cazul în care terminăm înainte de 10. Bine? Domnule Cruze, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt jurnalist și informațiile pe care le-ați dat, domnule Mato, nu sunt chiar exacte, pentru că nu este clar dacă această omoră a avut loc în cadrul unei uh, manifestări electorale. Dumneavoastră ați tras o concluzie înainte să se facă ancheta, pentru ca să putem să ne facem o opinie concretă. Înțelesesem lucrurile în felul următor, a existat o ordine de zi aici și am văzut că este foarte dificil să verificăm informațiile pe care le-am primit. Am auzit multe contradicții. S-a vorbit de mai multe contradicții, așadar, dar uh, se pare că s-a ajuns la unanimitate în ceea ce privește anumite puncte. Situația este dramatică din punct de vedere economic, aceasta este clar, dar sunt multe alte situații în lume unde economia e catastrofală și unde înainte să vină guvernul la uh, putere erau 80% săraci, iar uh, sărăcia care este în creștere încearcă să fie combătută de către stat. Maduro a câștigat cu 200 de voturi avans la ultima uh, alegere, dacă 200 de mii, îmi cer scuze, dacă cineva câștigă cu 200 de mii uh, de voturi, atunci înseamnă că la următoarea alegere vor fi 70 de mii. Dumneavoastră a spus că aceasta nu aduce încredere, nu inspiră încredere. Dar atunci vreau să vă întreb uh, ce dubii aveți față de criminalitate în Venezuela, este cea mai violentă țară din uh, lume? Nu, Hondurasul este cea mai uh, violentă țară din lume. După ce ne spune OMS-ul, de exemplu la lovitura de stat din partea domnului Felaio a fost omorât 60 de jurnaliști, să nu mai vorbim de Columbia, ce s-a întâmplat anul trecut. Am fost în delegația în Columbia, peste 100 de reprezentanți ai organizațiilor pentru drepturile omului au fost omorâți și nu ni s-a spus prea multe despre acest caz. Mi se pare un pic straniu. În Venezuela avem 111 uh, canale de televiziune și 78% în uh, private și 22% sunt uh, de stat. 18 canale importante de televiziune, Telesur, Globovision, sunt uh, de fapt deschise și pot fi folosite deschis de către opoziție. Acestea nu sunt minciuni. De ce să nu spunem și că se întâmplă astfel de lucruri pozitive? Um, aș vrea să vă mai amintesc un lucru. Vreau să vă mai amintesc că la ambasada din Cuba a avut loc în timpul loviturii de stat în 2002 o arestare ilegală și în 2007 la fel. Arestări ilegale trebuie să știm cu cine vorbim. În fiecare țară democratică se întâmplă așa, se întâmplă ca un politician care provoacă un raid uh, pe o ambasadă sau care răpește un ministru ar trebui să stea la închisoare și în 2007 a existat o lege a amnestierii uh, amnestiei și um, dar lăsați-mă să, să vorbesc, vă rog frumos, când dumneavoastră vorbiți, eu nu vă întrerup, niciodată nu vă întrerup, de ce n-am voie și eu să vorbesc acum? Da, mulțumesc, spune președintele, dacă vom avea ocazia și mergem repede la vot, continuăm discuția după aceea, stimate coleg, am spus că a fost omorât cineva în prezența văduvei unui unei deținut politic. Nu mai mult, nici mai puțin am spus aici, asta este ceea ce am spus, n-am dat niciun indiciu despre cine cred eu că este responsabil pentru această faptă. Și sper și că nu o să vă Uh, să considerați că am spus acest lucru, pentru că nu l-am spus, deci trebuie să continuăm discuția. Am luat la cunoștință și faptul că Venezuela nu este țara cu cea mai mare criminalitate, ci cea cu a doua um, cea mai mare rată de criminalitate, dar lucrurile nu se schimbă nici în acest context. Trecem acum la vot. Un punct de procedură, vă rog. Am spus că acum votăm. Dacă avem timp, mai facem și alte comentarii. Da? Mulțumesc. E pentru procedură. E un punct de procedură. Nu, n-aveți cuvântul. Vă rog frumos să opriți microfonul. Am convenit că acum votăm. După aceea discutăm mai departe. Și atunci o să particip și eu la discuția aceea, dacă va avea loc. Trecem acum la vot. După cum ziceam, raportul pe tema relațiile UE-China. Vreau să vă spun că amendamentul 324 a fost retras de către raportor și vreau să vă mai spun și că grupul uh, S și D se poate, vă rog, la locurile mai ieftine din spate să fie liniște, vă rog frumos, liniște, doamnele care stau de vorbă acolo. Opriți, ladies. Could you stop the discussion or do it outside? Puteți să discutați afară? Grupul SID a propus ca amendamentul de compromis 13 să fie înlocuit cu un uh, amendament oral, adică mai degrabă să fie extins. E vorba de un amendament care împiedică o neînțelegere și o confuzie cu INTA. De aceea vreau să vă întreb de acum dacă cineva are o obiecție față de completarea acestui amend, cu acest amendament oral la 13, la amendamentul de compromis 13. Eu zic că nu are rost să avem ceartă, pentru că atunci când nu este necesară cearta, e mai bine să clarificăm lucrurile. Văd că nimeni nu e împotrivă, deci se acceptă înseamnă de către dumneavoastră acest lucru și vom vota împreună cu amendamentul 13, amendamentul oral. Bine, haideți să începem la vot și uh, vrea raportorul să mai fac un comentariu? Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună și pentru atmosfera foarte plăcută în care am lucrat. Mulțumesc! E foarte bine, avem o propoziție pozitivă atunci. Ajungem la amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 177. cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Dar să-mi iau și eu cartela de vot, de fapt, spune președintele. Și acum 179. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 180. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri. Deci cine pentru, vă rog încă o dată, 189? 189. Amendment 189 Amendamentul 189 Paunova. Mr. Gala. Domnule Galler e lista de vot scrisă de PP. Bună dimineața! <laughs> That is, where is for the... Deci, cine este pentru amendamentul 189? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Gata. Why does it not work? Hmm? Ist angenommen mit 29 se adoptă cu 29 de voturi la 25. Arba funktioniert das nicht? Meins. Wir kommen zum 104. 194. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votăm electronic. Votăm mai bine electronic. S-a închis votul. se adoptă, se respinge cu 28, cu 28 la 29. 195 pentru împotriva abține se adoptă. 196 și 197 pentru împotriva abține se adoptă. 198 pentru împotrivă verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă 36 la 27. Compromisul 11 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 12. Unde este compromisul 12? Da, ia deci, compromisul. Deci compromisul 12. Cine este pentru? împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul 13. Cu amendamentul oral de care v-am vorbit deja, cine este pentru? Cine este împotriva abțineri? Se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 16. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 16 l-am avut deja. Avem atunci amendamentul 203. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 204. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 205. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 206. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 fusese adoptat. Sau nu? Nu. Deci votăm. 209 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 210 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. 211 pentru sau 10? 211. 211. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 212. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vă rog. 212. S-a închis votul și se adoptă cu 35 la 26. 214 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 215 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 216 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Vreți să verificăm? Bine. Verificăm. 216. Și cred că ai dreptate. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se, adop, se respinge cu 37 la 32. Dar vreau să vă spun că mm, avem cu două voturi în plus eh, de la PPE. Nu s-a făcut, n-a făcut diferența, dar eh, de la liberali întotdeauna sunt prea mulți. Vă rog frumos să corectați lucrurile la PPE. Wir kommen dann zum Antrag 214, glaube ich, ne? 217, soweit sind. 217, acolo am ajuns deja, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 219, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 220, pentru, împotriva abțineri se adoptă dafür. 229 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 231-232 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 233 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 18. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 251 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva se adoptă. Compromisul 20 pentru, Cine vrea să se abțină? Da, se, mi se spune că am uitat. Mulțumesc, domnule Scholz. O să trecem în analele istoriei asta. Compromis 20. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, Abține? ...261 pentru împotrivă Abțineri se respinge. 262. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 264-265. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 266. Pentru. Împotrivă. Abțineri. SND și PP n-au prea participat. 266. Cine este pe, pentru? Repet. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 21. Ja, das ist richtig. Wir haben 273 müssen wir noch abstimmen. Antrag Gomez. 273 Gomez. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Check. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Mit 35 zu 9. Și se adoptă cu 35 la 29. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 275 pentru împotriva ține se adoptă. 278, 279, 280. Iată că și-au unit forțele domnii aceștia, că sunt, pentru că sunt amendamente identice. Vezi, da. El e nu da. Angenommen. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 285. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Der, an, äh, die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Și se respinge cu 47 la 16. Iată că nu a fost de succes. Compromisul 22 pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 290 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 295 pentru. Vreți să verificăm la 294. S-a închis votul. Într-adevăr, se adoptă cu 40 la 22. 295 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 300 pentru, împotriva <coughs> abțineri se adoptă. 301 pentru, împotriva abțineri. Nu e clar. Încă o dată, 301, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. 29 zu 35 bei 2. Se abține cu două, se respinge, mă scuzați, la, cu 35 la 29 și două abțineri. Compromisul 23. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 303. Cine este pentru? La 303. Tökeș. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 308. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 312-313. Pentru. Împotrivă. Haltung Angenom. Compromis. Se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 316 <coughs> pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 329. Pentru. ist 324 a fost retras. Este auch zurückgezogen worden și el a fost retras. Așa, stă, așa e pe lista mea, spune președintele. 322 și 324 au fost amendamente retrase și trecem la 329. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 311 pentru. Ba nu, 331, spune președintele. Cine este pentru 331? Borghezio. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum avem 336 pentru. Împotrivă. Încă o dată vă rog frumos. Pentru. Cine este pentru 336? Cine este împotrivă? Foarte interesante coalițiile, trebuie să recunosc. Așa ceva n-am mai văzut, spune președintele. Și vreau să confirm totul printr-o verificare. Schixu! von ganz rechts bis Leinen. Da, vine de la dreapta până înspre Leinen. S-a închis votul. Se adoptă cu 36 la 26. 337 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 344 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 345 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 347 347 pentru, împotrivă, abțineri, după cum am anunțat deja, s-a respins. 346 pentru, Împotrivă? Se adoptă. 348. Pentru? Împotrivă? Ba, nu, nu e caduc pentru că n-am adoptat celălalt. 348. Pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 300... Vă rog frumos, domnule Biticov. S-a închis votul. Stați un pic, încă o dată. Am oprit votul mult prea repede. Repetăm. Vă rog frumos. S-a închis votul. Se respinge cu 35 la 25. Astfel că Domnul Leinen mai are o șansă. 349. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți. Se adoptă. Se adoptă. Macht seinen Sieg nicht so hoch. No, because these people here do not understand. Verificăm pentru că oamenii aici nu înțeleg măria, măreția sa. S-a închis votul. 35 la 22 și 4 abțineri, deci se adoptă. Și acum domnul Schaffhauser cu 355. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 351 și 52 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se resping. 353. Pentru. Împotrivă. Abțineri verificăm. S-a închis votul. Și se, ado avem 33 pentru, 31 împotrivă, 3 abțineri se adoptă. 354 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 355 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 358 pentru, împotrivă, Încă o dată, cine este pentru? Avem amendamentul 358. Cine împotrivă? Abțineri se respinge. 360 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 364 pentru, împotrivă, abțineri Haideți să verificăm, deși eu cred că se adoptă. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 36 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă. 365 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 366 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 367 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Care era asta? 368. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 369. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 370. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 371. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 372. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Abstimmung Este geschlossen. S-a închis votul și se adoptă. 31 pentru, 30 împotrivă, 6 abțineri. Și acum vin 373, 374, 375, 376, 377. Toate identice. Spiritul Sfânt cred că a plutit peste toți deodată. Wer ist dafür? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm. <laughs> S-a închis votul și uh, se respinge 31 pentru, 34 împotrivă rugăciunile n-au ajutat la nimic. Hmm? dafür. 378 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. S-a închis votul. 12 la 50. 379 pentru, împotriva abțineri se respinge. Sunt mereu impresionat, spune președintele. 380, 381, 382, 383. Um einigen sich die Kollegen nicht alle bei Eu nu știu de ce nu se ajunge la un numitor comun între colegii aceștia. Atunci nu se mai prinde lumea că sunt în aceeași barcă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Der Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă 35 la 23. Wir kommen dann zu 387. Wer ist dafür? 387. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 388. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 389. Pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul 29. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la 397. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Trecem atunci la 390, nu-i așa? Ba nu, 99, 399. Și cine este pentru? Împotrivă. Abțineți. Se respinge. 403. Pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Werd nicht arrogant. Nu fiți arogant. Der Schuh ist geschlossen. S-a închis votul și 36 pentru, 25 împotrivă se adoptă. False Ah. Am făcut o greșeală. Stați puțin, vă rog. Wir haben nicht abgestimmt. Nu am votat 384-385 și vă rog frumos să ne întoarcem și să spuneți cine este pentru 384. Cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Și amendamentul 385 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Așa că, vă rog, domnul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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu participarea a jumătate din uh, deputați. 407 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 408 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 409 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 412 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 413 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 414 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 415 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 416 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 419 pentru. Împotrivă abțineri verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Mit 33. S-a închis votul și se adoptă cu 33 la 33 abțineri. 420 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 422 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 423 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 424 pentru, împotrivă, abține se respinge. 425 pentru, împotrivă, abține se respinge. Ce am adoptat aici? 421 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm.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 Stați puțin, e caduc. Pentru că a fost adoptat 423. Suntem la 418. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Das war wieder die, die Diagonalabstimmung. Von Leinen bis Schaffhauser. De la Leinen și până la Schaffhauser. S-a votat. S-a închis votul. PP, unul în plus. Immer noch einer zu viel. În continuare unul în plus. Yeah, it's Plenkovic, obviously. E Plenkovic, e clar. S-a închis votul. Se adoptă. Cu 33 la 31 și două abțineri. 426 pentru împotrivă se respinge. 427 pentru împotrivă abțineri. Verifică. S-a închis votul. 42 pentru, 23 împotrivă se adoptă. 428 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 400... 46 sau stați puțin. 434. Pentru împotriva abține se respinge. Wir kommen dann zum Antrag Trecem la 435. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 436. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 436 se verifică. Bettini. cine Nu, cine bine. Pentru, spune președintele, ci verificăm. Aproape s-a închis votul. Și s-a închis acum. Și se respinge. Check, se spune din sală. 440. Cine-i pentru? Păi n-am votat 438? Uh, întreabă președintele. Nu, n-am votat 438 atunci. Se adoptă. Pentru compromisul 30. 438, haideți să-l votăm. Pentru. Păi celălalt a fost respins, că era 31 la 31, deci 438 acum, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 440, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 441, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 442, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 449, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 453 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 454 pentru, împotrivă, abțineri, se, se verifică. S-a închis votul. 40 la 24 se adoptă. Trecem atunci la 459 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 27 la 26 cu 12 abțineri se adoptă. 460 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 463 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 465-66 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul se adoptă cu 35 la 22. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 472 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 479 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 481 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 484 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri respins. 57-58 pentru, împotrivă, abțineri respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, Nu. 64 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru? Împotriva abține se respinge. 69 pentru. Împotriva Abțineri respins. 70 pentru. Împotriva Abțineri respins. 71-72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 73 pentru. PP-ul cum votează? Cine e împotriva acum? Se adoptă. 74. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Colegi ich bin Dragi colegi, Aș vrea să vă rog să participați la vot. Dacă nu participă toată lumea, nu am deloc senzația că votăm cum trebuie și nu facem decât să prelungim cu voturi electronice, pentru că nu pot să decid dacă e pentru sau împotrivă. S-a închis votul. Și 31-33 se respinge. Acesta a fost 74, deci acum 75. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum trei amendamente unde nu e clar dreptul de proprietate. 78, 79, 80. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. cinci pentru, împotrivă, abține, se respinge. Se respinge. Bine, verificăm. geschlossen. Închis. Cu 25 la 36 se respinge. Domnul Băticofer ne cam întârzie astăzi. Scholz, 86. Pentru? Împotrivă. Se respinge. 87. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 88. Pentru? împotriva, abțineri, se verifică. Ba nu, era respins oricum. E respins, e respins. 89 pentru, împotriva, respins. 90 pentru, împotriva, re, abțineri se respinge. 91 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 92 pentru, împotriva, abțineri la luptă. 93 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că se adoptă. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 42 la 25 se adoptă. 96 pentru, împotrivă, încă o dată, 96, vă rog, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 97, da, 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 99. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 100, 101, 102, 103. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, dar cred că se adoptă. 38 la 29 se adoptă. Și trecem acum la 106. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122-23. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128-29 pentru, împotrivă, abțineri respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 132-133 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. cu 32 la 34 se respinge. 134 acum pentru, împotriva, abțineri se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, a, da, nu mai trebuie votat. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141-42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 145 pentru, împotriva, abțineri, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentele 2, 3, 4 acum. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă, abțineri respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, uh, se respinge. 23 pentru, împotrivă, se respinge. 24 împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27, 28 și 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30-31 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33, 34, 35. Foarte interesantă această compoziție aici. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, domnule Leinen, ca să fim corecți, eu zic că 194 trebuie votat din nou, pentru că a fost 28 la 29 și dumneavoastră ați constatat după aceea că PPE-ul avea 2 în plus. Eu cred că ar trebui să fim corecți să mai votăm încă o dată. Stimate coleg, tot timpul la momentele când a fost așa, am corectat și o singură dată nu am corectat, dar atunci uh, diferența era de șase voturi, așa încât erau o marjă de patru voturi pentru a putea păstra acest rezultat, de aceea nu vom schimba. Nu, nu, nu. La 194 a fost 28 la 29. Nu mai erau doi în plus uh, când am votat. Dar dumneavoastră așa ați spus după aceea. Nu, am spus înainte de un vot care fusese la uh, 36 cu 32. Atunci am spus, dar uh, de aceea nici nu, am, nici nu am reluat. Dar întotdeauna am spus chiar atunci că nu îi contează oricum o fi, e o majoritate. Da, am așteptat să știți și nu mai erau doi în plus. Dar n-a fost clar din ceea ce a spus dumneavoastră, dar acum e clar. Bine, mulțumesc, domnule președinte. Atunci uh, termin la vot, trecem la votul final electronic. Vă rog să votați. se adoptă cu 52 de voturi pentru și 5 împotrivă și felicităm uh, raportorul, felicităm raportorii din umbră și cred că a fost bine că am uh, început cu votul astfel încât am mai putut încă o dată să ne mai uh, să finalizăm acest vot. Acum însă trebuie să părăsim această sală pentru că nu, astfel încât nu putem continua dezbaterea pe Venezuela. O să facem acest lucru în următoarea ședință, cel târziu pe 7 decembrie după alegeri. Da? Mulțumesc foarte mult! Da. Uh,